trecută. Acum trecem la declarația Comisiei, programul de lucru al Comisiei pentru 2014, este o dezbatere fără cartonașe albastre, fără catch the eye. Avem doar 40 de minute la dispoziție pentru acest exercițiu. Președinția, apoi Comisia, reprezentată de domnul Șetcoici, însă v-aș ruga să nu depășiți timpul alocat pentru că avem decernarea premiului Zaharov după aceasta. Domnul vicepreședinte al Comisiei, Sefcovici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați membri. Îmi revine plăcerea deosebită de a vă prezenta programul de lucru al Comisiei pentru anul 2014. Acesta vine la finalul unui dialog intens între cele două instituții ale noastre am pornit în elaborarea sa de la concluziile conferinței președinților, la dezbaterilor comune, a negocierilor comune, a rezoluțiilor Parlamentului, a discuțiilor la nivel de comitete și comisii și așa mai departe. Acest dialog politic a ajutat la crearea unui consens autentic în jurul câteva priorități politice. Intrăm o perioadă de tranziție instituțională și intrăm într-un an electoral, dar cetățenii vor vedea că există o direcție clară la nivelul instituțiilor europene, există scopuri clare, cum ar fi crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Acest program ne arată că suntem hotărâți să menținem ritmul reformelor pe care le-am pus în aplicare în ultimii 5 ani. Comisia pune accentul pe încheierea demersurilor legislative pe marginea unor propuneri esențiale, toate în discuție în prezent și pe aceasta contăm pe sprijinul Parlamentului. De asemenea, facem un apel la statele membre să pună în aplicare uh, cele cuvenite fără întârziere. Foarte important este cadrul financiar multianual și Parlamentul a jucat un rol esențial în atingerea unui acord pe marginea buget, bugetului european care va stimula reformele și investițiile la nivel general european și salut votul pozitiv de ieri pe marginea cadrului financiar multianual. E nevoie să demarăm aceste programe din cadrul financiar multianual cât mai repede pentru a ajuta pe cetățenii afectați grav de criză. Onorați membrii, în condiții grele, a muncit din greu pentru a stimula economia, pentru a restre- readuce în actualitate încrederea cetățenilor. Nu ne putem culca pe lauri, trebuie să mergem mai departe împreună. Comisia a lansat semestrul european 2014 săptămâna trecută acest exercițiu are o componentă socială foarte puternică, însă în acest an, pentru prima dată, Comisia a făcut o evaluare a proiectelor naționale de buget, evaluare publicată vinerea trecută. Și mergem mai departe în încercarea de a întări Uniunea Monetară. Mecanismul unic de supraveghere transformă sectorul bancar avem nevoie de un mecanism unic de soluționare, de un mecanism de revenire și de un fond de garantare a depunerilor. Trebuie să vedem cum îi putem ajuta pe acei oameni care încă nu simt efectele revenirii economice. Tinerii sunt o prioritate clară. Trebuie să insistăm ca statele membre să pună în aplicare garanția pentru tineri și să folosească fondurile europene într-un mod inteligent și eficient pentru a ajuta pe tineri. Șase state membre deja ne-au prezentat planurile naționale în acest sens pentru a pune în aplicare garanțiile pentru tineri. Discutăm cu celelalte state membre pentru a ne asigura că până la sfârșitul anului demersurile necesare se încheie și banii alocați pentru această inițiativă vor fi cheltuiți așa cum trebuie. Apoi, relaționarea între serviciile publice și private, accesul la finanțe, sunt alte priorități importante. A modifica regulile de coeziune pentru a simplifica accesul IMM-urilor la instrumentele de finanțare. De asemenea, ne vom concentra pe Cartea Verde privind finanțarea economiei, cu o nouă inițiativă în 2014. Revenirea economică este încă fragilă și, prin urmare, va trebui să exploatăm la maximum potențialul pieței unice pentru a încuraja competitivitatea în toate sectoarele. Avem nevoie de o bază industrială solidă și de reglementări uniforme. Am fost foarte atenți la propunerile făcute în cele două acte legislative privind piața unică, semnătura electronică, plățile electronice. Toate aceste inițiative vor avea un efect direct pe, pentru piața unică digitală și este vorba de un efect simțit de cetățeni. Apoi energia, o preocupare majoră pentru mulți cetățeni europeni. De aceea va trebui să lucrăm susținut pentru a crea o piață unică a energiei la nivelul Uniunii Europene. Și de asemenea trebuie să privim spre viitor, spre viitorul chiar mai îndepărtat, să vedem cum investim în sursele de energie ale viitorului. Comisia a început să elaboreze un cadru clar pentru politicile în materie de energie și mediu. Onorați membri, suntem o comunitate a valorilor. Sigur, acum acordăm prioritatea economiei, dar nu trebuie să scăpăm din vedere valorile fundamentale, cum ar fi libertate. Libertatea duce la prosperitate. Pentru a crea locuri de muncă, trebuie să asigurăm respectarea drepturilor cetățenilor. Uniunea Europeană trebuie să-și protejeze cetățenii, adaptându-se la noile provocări și amenințări. În lunile ce urmează vom încerca să finalizăm cadrul privind protejarea datelor personale, tocmai pentru a garanta aceste drepturi pentru cetățeni și pentru uh, persoanele juridice în același timp. Toate aceste lucruri, sunt mai amplă privind viitorul Europei și să nu uităm discuțiile privind fondarea partidelor europene. Discuție care va trebui să fie încheiată în pregătirea alegerilor ce urmează. De asemenea, încercăm să apărăm valorile europene și să le promovăm peste tot în lume, acționând ca o forță a binelui, prin ajutor umanitar, prin intervenții directe, printr-o extindere activă, printr-o politică de vecinătate, care transformă Europa într-un pol de dezvoltare pașnică în zona noastră și în lume în general. Este momentul să ne concertăm eforturile pentru a profita la maximum de timpul rămas, să ne asigurăm că programele din cadrul financiar multianual demarează la timp. De la bun început am cooperat îndeaproape cu Parlamentul pentru că avem obiective comune și anume prosperitatea Europei. Haideți ca în timpul rămas să ne asigurăm că facem tot ce ne stă în putere pentru a asigura pe cetățenii europeni că putem crea o Europa mai puternică, mai unită, deschisă spre restul lumii. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare discuția ce urmează. Mulțumim foarte mult, domnule Șefcovici. Acum continuăm această dezbatere. O să dăm cuvântul președinților grupurilor pentru PPE, domnul Sayer. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Mulțumesc! Domnule președinte, stimați colegi, din perspectiva programului de lucru al Comisiei pentru 2014, trebuie spus că e important să se respecte principiul menționat de asemenea și de domnul comisar, și anume faptul că ar trebui să ne uh, concentrăm pe uh, priorități. Din perspectiva PV-ului, Aceste uh, priorități vizează industrializarea, crearea de locuri de muncă, iar aici uh, considerăm că este foarte important să luptăm uh, cu șomajul în rândul tinerilor. Să nu uităm nici IMM-urile și să nu uităm să creăm toate mijloacele care sunt necesare pentru zona euro. Trebuie testate toate aceste uh, elemente de fiecare dată, pentru că trebuie să înțelegem că acțiunea europeană reprezintă uh, valoare adăugată uh, pe lângă acțiunea națională. Cetățenii Uniunii Europene n-ar trebui să se teamă că Uniunea Europeană se amestecă acolo unde ar trebui căutate soluții locale. Cetățenii europeni ar trebui să simtă că Uniunea Europeană susține acțiunile la nivel uh, național și um, de asemenea luptă pentru a găsi soluții pentru acestea. Prin urmare, acest test al uh, valorii adăugate trebuie făcut de fiecare dată. Mai e un aspect care este foarte important și anume trebuie să lăsăm statele membre să găsească cele mai bune soluții, pentru că atunci când vine vorba de uh, uh, o criză, poate că n-ar trebui să folosim uh, soluțiile care au fost încercate deja de nenumărate ori și care nu au dat rezultate. E adevărat uh, că trebuie să procedăm așa în cazul acțiunilor și uh, regulamentelor. Parlamentul European trebuie să fie ajutat din această perspectivă pentru că putem trage anumite uh, concluzii și de aici. Suprareglementarea nu e de niciun folos. Însă, de asemenea, nu e de uh, folos nici să nu intervii atunci când vezi că soluțiile la nivel local nu funcționează. În ceea ce privește punerea în aplicare a programului de lucru al Comisiei, trebuie să dăm atenție uh, deosebită faptului că acesta este anul în care Comisia, Consiliul și Parlamentul European trebuie să dovedească că valoarea adăugată care vine de la nivelul acțiunilor uh, europene e un element absolut necesar uh, și că dacă acesta lipsește, uh, vom avea de suferit. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Saez. În numele SND, Dăm cuvântul domnului Enrique Guerrero pentru două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Intervin și eu pentru a mă alătura spuselor vicepreședintelui Comisiei. Da, trebuie să dăm dovadă de eficiență pentru ca în lunile următoare să dăm dovadă cetățenilor că suntem în măsură să uh, ținem cont de îngrijorările acestora. Grupul meu nu vrea ca Comisia să sufere de sindromul de sfârșit de sezon, ci mai degrabă comisia să se gândească la moștenirea ce o va lăsa și nu la dificultățile uh, timpului de acum. A trebuit să ne îndreptăm către priorități, către uh, crearea de locuri de muncă, către crearea de locuri de muncă calitative, de fapt, protejarea lucrătorilor. Toți lucrătorii sunt vizați aici, mai ales uh, cei detașați pentru că, la ora actuală, ei se confruntă cu riscuri în numeroasele țări în care activează. Și mi se pare că trebuie să combatem mult mai eficient șomajul în rândul tinerilor. Pentru că în multe state membre există un șomaj de vreo 15-20%, în 6 state mai bine de 30%, în, uh, 20, în două state, mă scuzați, mai bine de 50% șomaj în rândul tinerilor. Și doar câteva țări au adoptat schema pentru garanție pentru tineret și cred că trebuie să facem mai mult în acest domeniu. Să ne dezicem de diferențele care există la nivel uh, teritorial să nu impunem macrocondiționalități economice țărilor care o duc acum cel mai greu. Este o decizie ne la locul ei, este împotriv, vine împotriva a ceea ce avem noi nevoie. Avem nevoie de fonduri, din, fond, de, de fonduri uh, din potul social european care să fie bine direcționate. Doar dacă obținem 25% din totalul fondurilor, vom reuși să ne continuăm politicile sociale prin Fondul Social European. Nu avem nevoie în anii ce vor urma de o reducere a acestor contribuții, când e foarte clar că vom avea multe probleme sociale. Mulțumesc foarte mult, Enrique, și acum, în numele ALDE, prietenul nostru, Andrew Duff. Uh, Domnule președinte, grupul liberal salută programul de lucru al Comisiei, atât de bine concentrat pe priorități stricte care vor trebui să fie acoperite până la finele mandatului. Procedura avută în vedere este una extrem, extrem de salutară care prevede cooperarea între Comisie și Parlament. Însă ceva lipsește aici nu e luat în calcul refuzul Consiliului de Ministri de a-și aduce propria contribuție și de a contribui la realizarea unui program de lucru comun pentru toate instituțiile. În loc de asta avem un program destul de derutant din partea Consiliului care urmărește să distragă de multe ori atenție, este incoerent și inconsistent adesea. Trebuie să îmbunătățim calitatea procesului legislativ în Europa. E timpul ca cei de la Consiliu să schimbe modul în care gestionează activitățile de zi cu zi la nivelul propriilor instituții. Sper că noul Parlament și noua Comisie vor reuși să coopteze Consiliul în procesul de elaborare a viitoarelor programe de lucru. Vă mulțumesc! Mulțumim, Andrew, din partea verzilor. Un minut pentru domnul Jadot. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, estimați colegi. Negocierea tratatului de liber schimb cu Statele Unite va fi evident un element important al programului de lucru al Comisiei. Știți uh, cu toții că sunt uh, niște uh, alegeri care vizează societatea, care vor fi negociate în legătură cu protecția consumatorilor, protecția drepturilor investitorilor, în ceea ce privește organisme modificate genetic, uh, carnea de vită cu hormon și așa mai departe. Această negociere însă continuă să se uh, desfășoare în uh, completă opacitate vis-a-vis -vis de cetățenii uh, europeni. Domnule Sefcovici, ați vorbit despre democrație și despre com- o comunitate a valorilor, însă atitudinea Comisiei Europene și a Consiliului care care astăzi interzic cetățenilor europeni să aibă acces uh, la mandatul de negociere uh, nu permite reconsolidarea uh, democrației, ci se reconsolidează percepția cetățenilor europeni că Uniunea Europeană nu este decât un actor în slujba multinaționalelor internaționale prin urmare, grupul verzilor vă solicită uh, o negociere totalmente transparentă care să permită cetățenilor europeni să înțeleagă cum anume uh, negociați alegerile uh, care îi vizează. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Jadot, în numele conservatorilor și reformiștilor europeni, o minut și jumătate, domnul Simanski. Panie i panowie, zadaniem numer... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Sarcina numărul 1 a oricărei comisii europene este revizuirea legislației comunitare din perspectiva competitivității. De asemenea, Uniunea Europeană e răspunzătoare de reducerea activității economice a europenilor. Trebuie să facem tot posibilul pentru a scădea povara birocratică impusă IMM-urilor. Faptul că vom deschide piața serviciilor și piața, piața digitală va genera profit. Avem nevoie de noi regulamente, dar fiecare regulament trebuie scanat în așa fel încât să mm, nu se ajungă la suprabirocratizare. Și să vedem exact și care este impactul asupra competitivității. Nu avem nevoie de foarte multe regulamente, ci avem nevoie de previzibilitate pentru investitori, mai ales în contextul acordului de liber schimb cu SUA. Piața comună este la ora actuală singurul instrument anticriză de care dispunem și trebuie să um, finalizăm acest proiect. Mulțumesc foarte mult, domnule Șimanski. Acum, în numele EFD, dau cuvântul domnului uh, Paxas, un minut și jumătate. Gerbiami colegos, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Anul viitor, Uniunea Europeană se va confrunta cu o serie de provocări. În primul rând, întoarcerea la creșterea durabilă și reducerea șomajului. Sprijin poziția Comisiei, conform cărea prioritatea numărul 1 ar trebui să fie creșterea economică și crearea de locuri de muncă, mai ales când e vorba de locuri de muncă pentru tineri și, de asemenea, când e vorba de facilitarea accesului la finanțare. Totuși, aș propune să ne concentrăm acțiunile mai eficient. La ce mă refer? În prezent, Uniunea Europeană, de exemplu, Uniunea Europeană încearcă să reglementeze forma castraveților și a bananelor. Dacă acest lucru e important, atunci ar fi la fel de important să stabiliți un salariu minim uniform la nivelul întregii Uniunii Europene. Putem țipa în stânga și în dreapta că vrem o piață unică mai solidă, dar piața unică nu va fi solidă atâta timp cât aproape o cincime dintre europeni trăiesc sub pragul de sărăcie. Comisia, în opinia mea, ar trebui să găsească noi metode și noi posibilități de a promova ocuparea tinerilor în statele membre. Am putea, de exemplu, să subvenționăm pe cei care angajează tineri sau să reducem taxele plătite pentru aceste locuri de muncă sau să introducem un nivel uniform de impozitare, reducând-o, de exemplu, cu 50% pentru cei care angajează oameni sub, 60, sub 30 de ani. Mulțumim, domnule Paxas. Acum, ultima intervenție din această dezbatere în numele membrilor neafiliați, domnul Borghețio. Parole per l'immigrazione, fatti nessuno. Mulțumesc. Știm ce se întâmplă la uh, Lampedusa, dar încă nu avem uh, fapte. Nici în programul pentru 2014 nu există prea multe informații. Cred că avem nevoie de o strategie imediată pentru a putea face față unor tragedii precum cea care are loc la Lampedusa. În ceea ce privește sistemul bancar, vreau să adresez o singură întrebare. Ce speră Comisia să facă în legătură cu uh, băncile germane? Știm că, din perspectiva acestora, Există instrumente derivate care sunt puse deoparte. Ce se întâmplă cu paradisurile fiscale? Știm că anumite bănci au fost recapitalizate prin ajutoare de stat și aici mă refer mai ales la băncile regionale. Au existat foarte multe pierderi uh, pentru că banii au fost ascunși în paradisuri fiscale, uh, însă e clar că avem nevoie de mai multă transparență aici. Aș dori să existe negocieri în legătură cu acest uh, subiect. Apoi s-a vorbit despre o mai mare eficiență de um, legături pentru transport. Dar haideți să ne gândim puțin la Sardinia și recentele inundații de acolo. Nu există drumuri adecvate pentru ca Comisia să poată vizita zona sau pentru a trimite ajutoare. Ori această abordare este una greșită. Eu uh, cred uh, că Sardinia a fost tratată de către uh, statul italian ca și o colonie. Prin urmare, Sardinia are dreptul să-și solicite independența la fel și alte regiuni uh, care sunt tratate de state naționale ca și uh, colonii. În acest moment, uh, Sardinia cu siguranță are nevoie de ajutor și solidaritate. Are nevoie de asistență tangibilă. Cred că ar trebui să ne gândim puțin la um, stabilirea anumitor responsabilități aici în Parlament. Mulțumesc, domnul președinte. Iar acum, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, ne întoarcem la uh, vicepreședintele Comisiei, care îi dăm uh, cuvântul pentru a răspunde la tot ceea ce s-a spus, uh, asta în numele diverselor grupuri politice din Parlament. Deci dăm din nou cuvântul domnului vicepreședinte Sefcovici. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc tuturor eurodeputaților care au intervenit și care și-au s-au exprimat pe programul uh, de lucru al Comisiei pentru 2014. Să știți că n-a fost deloc ușor să fixăm prioritățile pentru că există mai multe sute de propuneri legislative și a trebuit să facem o selecție pentru a identifica foarte clar prioritățile, în număr de 26. Vom încerca să ne axăm în uh, ceea ce a mai rămas din această legislatură pe uh, realizarea propunerilor ce vor uh, genera cea mai mare valoare adăugată europeană. De asemenea, ne interesează să contribuim la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în Europa. Din anexe rezultă că pentru prima dată am uh, introdus și programul REFIT, programul de recondiționare a poverii administrative și de restructurare a acesteia. Iar pentru directivele și pentru directive și regulamente, uh, ați văzut uh, care sunt elementele de care trebuie să scăpăm uh, în perioada ce va urma. Domnul Daf s-a referit la nevoia de a uh, ne organiza mult mai bine activitatea. Da, și la Consiliul de Afaceri Generale s-a discutat exact de, despre asta. Dacă vrem să fim mai eficienți, să avem acte normative mai bine implementate, trebuie să fim mai prevăzători și să existe congruență la nivelul tuturor forurilor europene ce lucrează în plan legislativ. Să ne mișcăm așadar cu aceeași viteză. Prin urmare, Mă bucură faptul că mai mulți miniștri au spus că după um, viitoarele alegeri, cele trei instituții ar trebui să se pună la masa negocierilor, să analizeze acordul interinstituțional și să încerce să uh, înceapă munca la un nou acord, implicând și Consiliul, pentru a putea munci mult mai eficient pe viitor. Pentru Comisie, E foarte important să respectăm metoda comunitară în continuare și să respectăm și dreptul de inițiativă al Comisiei. Domnul Sayer sublinia importanța politicilor industriale. În ianuarie, Comisia va face o comunicare pe acest subiect și vom veni cu o analiză aprofundată pentru a vedea exact uh, cum este stimulat prețul energiei. Știm foarte bine că prețul energiei este un factor important uh, la nivelul uh, competitivității și am dori ca aceste comunicări să se facă în același timp pentru a adopta măsuri aferente. Domnul Guerrero, pe bună dreptate, sublinia problema șomajului în Uniunea Europeană, cea mai mare problemă la ora actuală. Pentru a o rezolva într-o manieră eficientă avem nevoie de creștere economică, creștere robustă și Trebuie să facem tot posibilul pentru ca locurile de muncă să vină la timp, pentru că de obicei acestea întârzie, cam cu șase luni. Ar trebui să motivăm, să încurajăm statele membre să lucreze pe uh, schema de garanție pentru tineret. Pentru că ne-am dorit ca aceste state în care tinerii nu au un loc de muncă să fie pregătite uh, Uh, din 1 ianuarie 2014 să adopte toate măsurile care le sunt puse la dispoziție pentru a ieși din impas. Domnului Paxas pot să-i spun următoarele cu privire la impozitarea muncii. Există recomandările pentru fiecare stat membru și dacă le parcurgeți, vă dați seama că noi încurajăm statele membre să treacă la un sistem mai prietenos cu creșterea economică, pentru că adesea aceste impozitări mult prea stricte preîntâmpină mobilitatea, mobilitatea forței de muncă și, prin urmare, noi ne dorim tocmai opusul. Vrem o ajustare a politicii de taxare a muncii. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați subliniat importanța poverii administrative să, și ați spus că e necesar să emitem legislație europeană doar în acele domenii în care putem să generăm valoare adăugată europeană. Dar pentru toate acestea e nevoie de un efort comun. Noi vom face niște propuneri, deja au existat câteva pe acest subiect al uh, debirocratizării, dar până la urmă aceste propuneri trebuie aprobate de co-legislator uh, și uh, apoi trebuie implementate uh, în statele membre. Pe undeva pe drum apar întotdeauna complicații și transpunerea uh, legislației comunitare mm, se confruntă cu probleme. Dar noi vom face tot posibilul pentru a îmbunătăți situația, vom avea și tablourile de bord pentru a vedea exact cum se descurcă statele membre și ce eforturi depun pentru a reduce birocrația în plan național. Sperăm că rezultatul a tuturor acestor intervenții și eforturi va fi o competitivitate sănătoasă și sperăm să obținem un rezultat favorabil într-un an de zile. Domnul Borghezio s-a referit la tragedia din Lampedusa. Avem un task force pentru Mediterana, lucrează din greu, vor face, cei de acolo vor face un raport, vor face um, propuneri și sperăm să aibă loc și o dezbatere, desigur, aici în Parlamentul European, dar și în mai multe structuri la Consiliu. Cu privire la negocierile dintre UE și SUA pentru acordul de liber schimb, noi știm cât de importante sunt uh, aceste negocieri și știm ce înseamnă să adaugi 190 de miliarde de euro anual la PIB-ul european. Vrem să fixăm noi standarde pentru noi produse și tehnologii. Eu știu cât de important este să apărăm prioritățile europene și să negociem într-un spirit ambițios. Tocmai asta facem pentru că prioritatea noastră este de a avea cel mai bun acord pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, spune președintele. N-aș vrea să închidem această dezbatere fără a vă spune cât de minunat este să lucrăm împreună cu dumneavoastră. Vă vom simți lipsa cu siguranță. S-a făcut trimitere și la viitoarele alegeri și se știe clar. Când uh, suntem în prag de alegeri, mereu vine câte un ministru care uh, va fi... Mereu câte un ministru devine eurodeputat și câte un eurodeputat devine comisar, așa că aștept cu nerăbdare să văd noua structură a Parlamentului European, să vină miniștrii la noi și să putem să învățăm cu ei și să muncim cu spor și entuziasm, bineînțeles bazându-ne pe metoda comunitară. Așa că, acestea fiind spuse, dezbaterea e considerată închisă. Ba nu, o secundă. În este debate nu ai, nu ai ni, ni carta, nu se... Para o cuestión de ordine, señor Jadot, por favor. În această în, uh discuție. Nu a avut uh, cash și nici uh, procedura cartonașilor roase. Domnule Jadot, da, un punct de procedură, pentru că vicepreședintele Comisiei uh, pune scenă și vorbește despre colaborarea dintre Parlament și Comisie și vreau să adresez o întrebare în legătură cu transparența negocierilor, pentru că nu mi-a răspuns mai devreme. Este un exercițiu pe care îl avem aici în plenară, care presupune un răspuns din partea Comisiei în adunarea democratică europeană. Domnule Jado, spune domnul președinte, vicepreședintele Comisiei a răspuns după cum a considerat uh, adecvat să o facă. Prin urmare, uh, noi putem fi mai mult sau mai puțin satisfăcuți de răspunsurile oferite de uh, vicepreședinte. Aș dori să vă spun cum vom proceda de acum înainte în această dimineață. Vom suspenda ședința deocamdată și o reluăm la ora 12 uh, pentru voturi. Însă la uh, ora 12 la prânz sper că veți fi cu toți aici uh, pentru că vom decerna premiul Sakharov. Alt punct de procedură, doamnă? Pustite, da u tjednu kad Hrvatska komemorira... Domnule vicepreședinte, Aș dori să vă rog să-mi permiteți că în această săptămână când comemorăm tragedia de la Vukovar să vă spun că avem un public veteran croați și aș dori să le urez bun venit. Să le urăm cu toții bun venit. Vă mulțumim, stimată colegă și prietenă. Unii dintre noastre știu probabil că am avut plăcerea de a merge la Vukovar. Am văzut uh, cum s-a restaurat acea clădire minunată, am fost acolo și mă simt foarte, foarte aproape de Vucovar, prin urmare revine plăcerea deosebită de a prezida tocmai această dezbatere uh, la care asistă oaspeți distinși. Prin urmare, suspendăm ședința până la ora 12, iar după 12.30 trecem la vot. Vă mulțumesc!